Președintele. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Sesiunea se reia. Procesul verbal și textele uh, adoptate sunt uh, disponibile. Există obiecții? Nu este cazul. Se consideră așadar adoptat uh, procesul verbal.